Reca la relazione Sergio Chetano Cofferati. Conform ordinii de zi, avem acum uh, în dezbatere raportul coferate privind implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța cooperativă. Dau cuvântul raportorului, domnului Coferate. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc mai întâi acelor colegi care au participat la redactarea acestui raport nu este vorba doar de uh, o, o mulțumire rituală, ci este chiar uh, o mulțumire din, uh, din tot sufletul pentru că efortul a fost unul deosebit, votul în comisie a fost mai întâi amânat și apoi votul în plenar a fost amânat din luna iunie pe luna iulie și um, mâine vom ajunge la vot, sper. Eu cred totuși că uh, printr-o decizie înțeleaptă s-a ajuns la uh, șlefuirea conținutului astfel încât uh, să reflectăm toate părerile și opiniile diferite care există. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră din Comisia Jure, vreau să mulțumesc colegilor de la Econ și Uh, celorlalți asistenți care ne-au ajutat. Câteva cuvinte preliminare la adresa Comisiei. Uh, acest raport uh, este oarecum un fel de mozaic, pentru că am încercat aici să conturăm profilul guvernanței corporative pentru întreprinderile europene ne-am orientat uh, după modelul uh, prezentat de Jacques Delors în 1993. Deci, o muncă asiduă, dar totuși cu un rezultat pozitiv. Uh, astăzi, sigur, ne-am aplicat asupra acționarilor, mâine însă trebuie să ne gândim și la alți, alte părți implicate, așa numiți stakeholders și de aceea aștept ca Comisia pe viitor să vină înaintea noastră cu alte inițiative în aceeași direcție. După cum am spus, am reușit să uh, oferim o orientare pe termen lung uh, pentru acționari, am, uh, am realizat uh, câteva orientări importante și, și am conturat niște standarde pentru guvernanța corporativă. Este important ca uh, întreprinderile cotate să-și poată identifica mai bine acționare și ca acționare, pe de altă parte, să-și poată valorifica mai bine dreptul uh, de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor. Nu este o chestiune de democrație, de democrație doar ci este o chestiune de e, guvernanță corporativă eficientă. Uh, eu cred că munca acționarilor va fi mult ușurată uh, prin aplicarea prevederilor din acest uh, raport. În ce privește transparența uh, uh, în relația investitorilor instituționali și întreprindere, trebuie ca aceste criterii de transparență să fie foarte clare, astfel încât investitorii să poată vedea și uh, nu doar uh, situația momentană a întreprinderii, ci să poată întrevedea și uh, activități și trenduri pe termen lung. În fiecare sistem trebuie să existe indicatori care să poată fi ajustați în funcție de evoluție. Noi credem că am reușit să, să eficientizăm uh, situația sub raportul uh, transparenței, dar și uh, tranzacțiile sunt acum diferențiate și, și tratate diferențiat în mod corespunzător. Modificările aduse de Parlament proiectului inițial al Comisiei fac în așa fel încât să se țină cont pe de o parte de specificul fiecărui stat membru, pe de altă parte să nu se pună sub semnul întrebării Uh, aspectul general uh, comunitar. Au existat uh, păreri diferite, evident, în legătură cu, cât, cu soluția coerentă pentru exploatarea votului fiecărui acționar. Da? Fiecare stat membru însă va avea posibilitatea să ajusteze în funcție de uh, specificul său uh, aceste reguli. Iar în ce privește evaziunea fiscală, uh, această evaziune fiscală, uh, inclusiv la burse și în legătură cu întreprinderile cotate la bursă, va putea fi combătută prin măsuri specifice de statele membre. Acest raport este un prim rendezvous legislativ pentru a elabora în viitor probabil o directivă pe aceeași temă uh, eu acum vă mulțumesc încă o dată și voi asculta cu interes uh, uh, comentariile dumneavoastră. Doamna comisar Iurova. Let me thank you for... Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru interesul în această, pentru această propunere și vreau să vă reamintesc care a fost intenția noastră în momentul în care am, am înaintat această propunere. Criza financiară a afectat economia mondială și unele dintre societățile noastre, um, iar um, slăbiciunile au devenit din ce în ce mai clare, iar um, viziunea pe termen scurt a fost cea care a înrăutățit criza. Această directivă este una dintre contribuțiile noastre pentru a face față acestor neajunsuri la nivel european. Își va aduce contribuția și în ceea ce privește reintroducerea Uniunii Europene pe făgașul creșterii economice pe termen lung. În ultimii ani, pietrele de capital sunt din ce în ce mai marcate de profitul rapid decât de o investiții bine gândite, iar investiții, cum ar fi fondurile de pensii, al căror scop este profitul pe termen lung al investițiilor, au urmat aceste evoluții ale pieței și au pus presiuni pe termen scurt asupra companiilor. Trebuie să încurajăm o finanțare pe termen lung și o implicare a acționarilor pe termen lung. Acest lucru înseamnă și mai multă competitivitate din partea companiilor pe scena mondială. Prin sporirea guvernanței corporatiste vom da investitorilor instrumentele necesare pentru a se implica și pentru a-și proteja drepturile, iar acest lucru va face ca companiile europene să fie mai atrăgătoare pentru investiții. Aș dori să-i mulțumesc domnului Coferati și tuturor raportorilor din umbră pentru eforturile desfășurate pentru a stabili poziția Parlamentului European. Salut compromisul la care s-a ajuns, iar Comisia este gata să se implice în negocierile Uh, negocieri cu colegiuitorii. Vreau să um, îmi exprim părerile cu privire la amendamentele înaintate. În ceea ce privește transparența și obligativitatea transparenței, în ceea ce privește chestiunile fiscale din partea companiilor, acea așa numită raportare de la uh, pe țară. Așa cum știți prea bine, Comisia este angajată, se angajează în lupta împotriva uh, evaziunii fiscale și planificării fiscale agresive și vom analiza dacă publicarea unor informații eh, trebuie să fie impuse. În iunie am lansat o consultare publică în ceea ce vește opțiuni care se vor regăsi în ehm, evaluarea impactului care va fi finalizată în eh, în primul trimestru din 2016, cel mai târziu, iar în ceea ce privește măsurile de a oferi stimulente acționarilor prin drepturile de vot sau prin dividende, Comisia este de acord cu obiectivul în general, însă întrebarea este cum să atingem acest obiectiv mai bine? Ar trebui să nu descurajăm investiții, mai ales la nivel transfrontalier sau investitorii străini, să nu-i descurajăm, ei trebuie să investească în continuare în companii europene și să nu pierdem din vedere care este interesul uh, acționarilor minoritari. Iar în cele din urmă, în ceea ce privește tranzacțiile cu uh, o parte terță, amendamentele diluează propunerea comisiei inițială. Eu cred că avem nevoie de un prag armonizat în ceea ce privește aplicarea uh, regulilor, în ceea ce privește aceste tranzacții pe piața unică. Iar la ora actuală, 40% din acționari sunt transfrontalieri, iar lipsa unei definiții uniforme în ceea ce privește aceste tranzacții duce duce la fragmentare și la costuri sporite, atât pentru investitori cât și pentru companii. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ludvigson are cuvântul. Tack, herr talman. Jag ser positivt på de åtgärder som vi nu diskuterar. Eu, domnule președinte, cred că acest pachet este foarte pozitiv. Uh, uh, sunt de acord că investitorii instituționali uh, trebuie să primească stimulente pentru a fi interesați să investească pe termen lung în companii. Tocmai de aceea mi se pare că este foarte important ca uh, proprietatea și activele să poată uh, fi promovate și în regim transfrontalier. Acum este foarte important ca în acest Parlament să avem o susținere largă pentru ca transparența să fie extinsă și asupra activităților cu caracter transfrontalier. Avem nevoie de o mai mare transparență la raportările pe țară și este important ca acționarii să aibă o imagine de ansamblu mai bună asupra activelor lor și să fie uh, protejați împotriva actelor de corupție și de evaziune fiscală. Uh, la următoarele trialoguri vom insista asupra acestor aspecte. Vă mulțumesc. Domnul a parlat în nume de la Comisiune per probleme. Și acum, uh, din partea Comisiei Econ, după care reprezentanții grupurilor. Dużo czasu i dużo Domnul Țviarca, mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Am discutat uh, foarte mult uh, înainte de această dezbatere, însă a meritat pentru că rezultatul final este foarte interesant. Dezbaterea este importantă nu doar datorită conținutului raportului, ci uh, importanței anumitor chestiuni mai ales uh, având în vedere reglementările privind aspectele de guvernanță corporativă. Uh, Acestea vor reglementa operațiunile companiilor pe piața comună. Principala problemă care se pune este când uh, vor fi mulțumiți cetățenii noștri de locurile de muncă pe care le au. A doua întrebare, cum îi vom trata pe investitori și pe întreprinzători în Uniunea Europeană? ca cei care vor să ne păcălească și să, exp- să exploateze pe angajați sau ar trebui să-i privim uh, într-un mod diferit? Poate că ar uh, trebui să încercăm să fim mai constructivi și să reglementăm uh, în așa manieră încât să nu împiedicăm creșterea economică, ci din potrivă să stimulăm creșterea economică. Aceasta ne va ajuta să creăm acea creștere economică mitică pe care o căutăm cu toții. Piața liberă este un alt cuvânt cheie în această dezbatere. Cine creează locuri de muncă noi? Guvernele, Comisia, Parlamentul European? Nu! Locurile de muncă sunt create de către companii, de către întreprinzători, de antreprenori activi. 90% din uh, companiile din Uniunea Europeană sunt IMM-uri. Nu putem să le suspectăm că doar își exploatează angajații. Apoi, am o întrebare legată de remunerația managerilor. Acționarii ar trebui să aibă dreptul să aleagă cum își uh, remunerează managerii și membrii consiliilor de administrație în funcție de uh, obiectivele pe care le îndeplinesc. Mă bucură foarte mult acest raport, sunt mulțumit de el și le mulțumesc uh, colegilor din comisia mea pentru că, după dezbateri îndelungate, am ajuns la acest document pe care putem să îl utilizăm uh, în negocierile noastre cu Consiliul. Bineînțeles, negocierile nu vor fi ușoare, pentru că există încă divergențe de opinie, însă sunt profund convins că dacă definim clar obiectivele și dacă suntem proactivi, atunci vom avea succes. Onorevole Regner. Doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte Aș dori să mulțumesc în primul rând lui Sergio Coferati pentru că a lucrat extrem de bine la acest raport într-o situație care câteodată a fost orice altceva decât simplă. Dumnealui a reușit să folosească proiectul de directivă împreună cu raportorii din umbră și să îl îmbunătățească considerabil. Noi, în Comisia Jurii, am contribuit într-adevăr la ceva pentru ca să existe mai multă transparență, mai multă guvernanță corporativă și la o îmbunătățire a prevederilor fiscale. Noi, uh, și vreau să spun aici, să subliniez și rolul socialdemocrației, am reușit ca informații importante cu privire la remunerația administratorilor, strategiile fiscale și alte um, afaceri riscante să poată să fie transparent afișate pentru toată lumea în, uh, din firmă. De asemenea, um, cred că este timpul să ne trezim. Este timpul să avem mai multă implicare a lucrătorilor, iar um, după regulile dinainte, adunarea generală trebuia cel puțin la trei ani să uh, își dea acordul pentru remunerarea și politica de remunerare în general și aceasta însă de multe ori uh, nu permitea să îmbunătățească interesele și să apere interesele acționarilor, ci mai degrabă alți uh, actori implicați erau uh, cei care profitau sau în orice caz nu era echitate și de aceea Trebuie să schimbăm acest lucru. Modificările pe care le-am adus noi, socialdemocrații, au fost aduse în sensul lucrătorilor, angajaților, ca un factor esențial din întreprindere. Acest text care a fost adoptat conține însă și ceva care este extrem de important pentru noi, mai ales în contextul activității noastre în Comisia Taxe și anume ca măsurile uh, de, să fie luate măsurile de combatere a evaziunii fiscale. După cum a zis doamna comisar și după cum au zis și mulți alții după, înainte și vor spune după mine, raportarea de țară, country by country reporting, este extrem de importantă și va ajuta pentru a putea să clarifice și aceste aspecte și cred că și are locul în acest raport. Deschiderea informațiilor uh, specifice de țară este extrem de importantă pentru noi, pentru grupul nostru și ar trebui să fie subliniată cu orice ocazie posibil. E vorba de buna reputație a întreprinderii care este în joc. Dacă presiunea de a te comporta bine crește, atunci această posibilitate îmbunătățește, bineînțeles, perspectivele și trebuie să folosim această posibilitate. Astăzi putem, într-adevăr, să punem jaloanele cele mai importante pentru mai multă echitate socială și pentru combaterea fraudelor și evaziunii fiscale. Mulțumesc! Eu încerc să fiu flexibil, dar vă rog frumos să nu abuzați de disponibilitatea mea, pentru că totuși trebuie să respectăm anumite uh, cadre. Când depășim cu 10-15 secunde nu-i grav, dar un minut e cam grav. Domnul Messerschmidt, vă rog. Mulțumesc. E clar că e nevoie de reguli egale pentru toate întreprinderile. Propunerea pe care o avem în discuție merge mult uh, mai departe decât ceea ce este rezonabil, mult mai departe decât ceea ce noi, Parlamentul European, uh, trebuie să facem. Dacă să ne gândim puțin uh, la remunerarea direcțiunii și la toți, e bine, aici intervenim în gestionarea întreprinderilor. După părerea mea, propunerea uh, se bazează pe ideea că societățile cotate la bursă trebuie să aibă obiective pe termen scurt și lung uh, în legătură cu uh, rezultatele pe care le-ar putea obține. Eu cred că Există cazuri în Danemarca care ne-au demonstrat că pe termen lung putem să avem încredere în întreprinderi. Astăzi nu trebuie să susținem acest aport, ci trebuie să ne abținem, pentru că este cazul să avem uh, nevoie de un cadru bun. Mulțumesc. Uh, doamna Wickstrom. Grazie, președinte. Allow me first of all to thank... Mai întâi de toate, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Coferati și tuturor celorlalți colegi pentru cooperarea de care au dat dovadă și pentru eforturile depuse pentru îmbunătățirea acestei propuneri legislative importante. Mă bucur că am reușit să ajungem la un compromis uh, în centrul acestui uh, Parlament European care întrunește sprijin între pro-europeni și forțele progresive. Bineînțeles, uh, aceasta a presupus uh, ca noi toți să facem concesii într-un spirit de compromis pe o serie de puncte. Cred totuși că rezultatul final este unul acceptabil pentru noi toți. Pentru grupul liberalilor, a fost extrem de important uh, ca această directivă să îmbunătățească abilitatea acționarilor de a-și exercita drepturile în situații transfrontaliere și să nu adauge o birocrație inutilă. Haideți uh, să fim sinceri. Întreprinzătorii europeni și companiile europene nu vor prospera din cauza uh, regulilor suplimentare ci doar dacă creăm un mediu de afaceri favorabil în care ei să se poată concentra pe sarcinile lor principale. Nu cred că putem să generăm o implicare a companiilor și a acționarilor pe termen lung prin uh, legislații care le impun uh, tot felul de documente sau care le impun tot felul de taxe. Acționarii au nevoie la informații adecvate și uh, Uh, este de responsabilitatea lor să se implice în uh, companiile pe care le dețin, pentru că altfel uh, nu politicienii sau birocrații nu pot introduce măsuri artificiale. Într-o mare măsură, propunerea Comisiei pune accentul pe o politică detaliată de remunerare a administratorilor. Această propunere este greu de înțeles, ca să nu spun că este mai degrabă populistă. Personal, eu aș fi fost bucuroasă să eliminăm și mai mult, dar mă bucur că propunerile de compromis au ținut cont de aspectele problematice. Astăzi sunt mai încrezătoare și cer grupului meu să susțină compromisurile la care s-a ajuns pe marginea raportului și ajung, aștept cu nerăbdare trialogurile și continuarea demersurilor noastre în acest dosar. Vrem o directivă uh, care să aibă un uh, scop uh, adecvat și să se concentreze pe drepturile și nu pe obligațiile acționarilor. Mulțumesc. Alonreule Mastalca. Are cuvântul domnul Mastalca. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, doamnă comisar, astăzi discutăm despre două directive din domeniul dreptului comercial. Una din obiectivele acestor uh, directive este o implicare mai bună a acționarilor pe termen lung în uh, activitățile întreprinderii în care au, în care au investit. Criza financiară pe care a evocat-o și doamna comisar a arătat că acționarii au uh, susținut administratorii de active până acum, uh, din păcate, de a, uh, pentru ca să ia riscuri câteodată pe termen scurt. Noi considerăm, așa cum consideră și raportorul, că trebuie să se îmbunătățească transparența, iar procesele verbale ale adunărilor generale trebuie să fie publicate pe site-urile firmelor respective. Pentru prima dată, se vorbește la nivel european de o politică de remunerare și se vorbește de o raportare de la țară la țară, care devine foarte importantă în acest context. Trebuie să ne punem de acord și pe faptul că evaziunea fiscală este o problemă esențială și că trebuie să combatem împreună și cred că acest raport poate să contribuie la acest obiectiv. Mulțumesc, domnul Duron are cuvântul acum. Eh, par ces propositions... Mulțumesc, domnule președinte. Prin această propunere de modificare a directivei pentru drepturile acționarilor, eh, eh, Comisia s-a gândit să integreze în text și investițiile pe termen lung, ori asta mie mi se pare o alegere excelentă. Asta pentru că uh, economia uh, europeană suferă de pe urma situații uh, mereu urgente și de pe urma unor decizii luate pe termen scurt. Cum ați uh, spus că veți face și cum ați și făcut de altfel, uh, acționarii, salariații um, care constituie um, practic bogăția unei întreprinderi sunt luați în calcul. Însă este suficient. Cred că ar trebui să mergem mai departe în ceea ce privește opacitatea uh, care închide practic într-o capcană marile grupuri și activitățile lor. Mi se pare evident pentru ecologiști că e necesar să insistăm pe transparență, uh, și să uh, insistăm pe ceea ce numim eufemistic optimizarea activităților. Insistăm pe aceste uh, aspecte. Scandalul LuxLeaks ne-a uh, demonstrat tuturor că uh, alertele anunțate de mulți ani deja de către ecologiști mai degrabă uh, ne fac acum să uh, găsim niște răspunsuri. De ce? Pentru că această faimoasă optimizare fiscală reprezintă o atingere directă uh, concurenței loiale, pentru că marile grupuri pot să aleagă această optimizare fiscală atunci când IMM-urile sau profesioniștii liberali nu pot să o facă. Aș dori să uh, mulțumim domnului Coferati uh, pentru calitatea muncii sale și pentru faptul că a ascultat opiniile grupurilor. De asemenea, uh, mulțumesc întregului grup pentru că încercăm să facem astfel încât Parlamentul să protejeze interesele generale, nu interesele anumitor grupuri private. Doamnă comisar, cum spuneam și la ultima sesiune domnului Moscovici și doamnei Thyssen, Bazați-vă pe această instituție pentru a putea schimba uh, regulile de funcționare, astfel încât Europa să fie mai transparentă, mai puțin opacă și astfel încât să putem uh, în sfârșit să punem capăt privilegiilor unora care merg împotriva interesului general european. Onorevole Ferrara. Doamna Ferrara are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Coferati pentru munca foarte bună pe care a depus-o în acest dosar. Parlamentul va putea mâine să adopte un raport care ar putea fi o schimbare majoră în guvernanța societăților, atât pe plan etic cât și de gestiune. Este extrem de importantă introducerea regulilor riguroase cu privire la transparența gestiunii, controlul eficient al remunerării managerilor și legătura cu, între remunerație și uh, rezultate. După părerea noastră, este extrem de important că se va introduce principiul pe baza căruia vor, fi putea, uh, vor putea fi uh, recompensați pe cei, acei manageri, acei administratori care vor fi responsabili, care au adus rezultate concrete și din punct de vedere a responsabilității sociale a întreprinderii. Pentru noi este extrem de important și că uh, se va putea încerca combaterea evaziunii și fraudelor fiscale și obligând astfel întreprinderile de a declara unde plătesc taxele. Aceste reguli vor putea să ajute cetățenii, în primul rând, pentru că noi suntem etic responsabili față de aceștia și nu, în ultimul rând, sistemul economic european. Speculatorii vor, vor, speculanții vor fi cei care vor trebui să sufere pentru că ei profită de o criză, de, din cauza unei crize din care Europa tocmai se chinuie să iasă. Mulțumesc, domnul Broi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi criza financiară ne a demonstrat că instituțiile bancare favorizează randamentele pe termen scurt generând astfel o subperformanță a aparatului productiv. Vrând să crească rentabilitatea plasamentelor, acționarii au adoptat uh, poziții um, nu foarte bine gândite, care pun în pericol soliditatea întreprinderilor de aceea, acționarii și părțile interesate trebuie să participe la guvernanța societăților. Această directivă își propune de asemenea să crească transparența între întreprinderi și investitori. Credem că aceste măsuri merg în direcția cea bună, însă Uh, regretăm că aceste măsuri nu merg mai departe. Trebuie să fim naivi uh, să credem că acest uh, proiect va permite o mai bună reglementare a sistemului financiar internațional. Este un proiect important, însă numai un sistem de taxare pe tranzacțiile financiare ne va permite să limităm speculațiile. Mulțumesc. Paola, onorevole Are cuvântul domnul Fos acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cred că în Europa deja avem un drept corporativ foarte modern, astfel încât propunerea Comisiei, de fapt, nu a mai putut să promită foarte multe în plus, dar, după părerea mea, prea puțin se vorbește despre implicarea acționarilor naționale în sistemele naționale în acest raport și se vorbește prea puțin și de protecția minorităților de acționari dar raportul, așa cum a fost el în mai, la începutul lui mai în comisie, a înrăutățit totuși situația cu anumite puncte, care se numesc câteodată better regulation, o mai bună reglementare, dar pe care de fapt nu prea mai vrem acum în acest fel. Întreprinderile și creșterile, creșterea economică nu pot fi promovate prin îmbunătățirea punctuală a drepturilor uh, acționarilor, lăsând la o parte însă sistemele juridice, ba chiar plasând pe spinarea întreprinderilor chiar mai multe sarcini administrative. Nimic nu vorbește astăzi împotriva unor sisteme duale de acționari sau o mai clară uh, repartizare a sarcinilor, mai ales în vederea unei remunerări mai corecte între diferitele funcții din uh, întreprinderi, care n-ar trebui să fie făcute mai neclare, iar uh, implicarea acționarilor trebuie să fie într-adevăr mai activă. Însă, numai uh, datorită activității foarte bune a raportorilor din umbră, am reușit să avem compromisuri îmbunătățite în mod considerabil. Acestea corespund și mai bine implicării pe termen lung a acționarilor, pentru că aceștia chiar sunt mult mai bine implicați acum în activitatea întreprinderilor și uh, nu se mai eludează legislația națională. Problematic este pentru mine acea raportare de la țară la țară. Pentru mine această directivă este locul greșit de a vorbi despre această raportare și mi se pare că avem pericolul acum să se facă reglementări diferite și raportări diferite de la țară la țară din cauza aceasta. Da, mulțumesc. Domnul Hauitu. Mulțumesc, Ca și ceilalți colegi, salut uh, prevederile care vizează raportarea de la țară la țară pentru a exista justiție fiscală în lumea noastră. Însă, în ce privește poziția raportorului, pot să spun că salut recunoașterea în această directivă a faptului că uh, întreprinderile au o anumită responsabilitate socială. Cred că, până la urmă, acesta este un răspuns esențial la criza financiară, dar și pentru durabilitate este un răspuns bun. Comisia a venit uh, cu o comunicare spunând că susține investițiile pe termen lung, iar eu susțin uh, directiva care îi stimulează uh, să, pe investitor să facă asta. Sunt o fel de inițiative financiare, sunt uh, planuri chiar și ale ONU care merg în această direcție. Eu susțin dreptul uh, acționar de a vota pe marginea politicilor de remunerare. Cred că uh, acționarii pot să își recompenseze gestionarii, administratorii în baza performanței acestora din urmă. Regret faptul că Regatul uh, Unit, Guvernul Regatului Unit, uh, nu uh, are inițiative la fel de ferme precum cele care se regăsesc în acest raport. Trebuie să ne implicăm împreună cu companiile în ceea ce privește chestiunile de mediu, dar e clar că avem nevoie și de uh, legi uh, europene pe care să ne asigurăm că le folosim. Mulțumim. Domnul Fox are cuvântul. President. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin îmbunătățirea implicării acționarilor și creșterea transparenței dar mi-e teamă că acest raport a mers, s-a abătut prea mult de la aceste obiective, punând o povară inutilă asupra companiilor. Articolul 3F, G și H riscă să uh, ducă la dezvăluirea de informații comerciale sensibile fără niciun beneficiu evident pentru public. De ce un administrator de active ar ar trebui să reducă riscurile sociale și de mediu pentru cei uh, pentru care investește. Oricum, uh, revin la propunerea inițială a Comisiei și nu sunt de acord uh, cu introducerea de măsuri uh, suplimentare pentru a sprijini acționarii pe termen lung. Acționarii, totuși, au niște drepturi în funcție de uh, suma capitalului investit și nu de durata uh, pe care dețin acțiunile. Apoi, uh, introducerea cerinței uh, country by country nu este acceptabilă pentru companiile mari cotate la bursă. Asta nu are nimic de a face cu drepturile acționarilor și nu este bine ca cei din stânga acestui Parlament să uh, încerce să introducă acest subiect în mai multe dosare. Trebuie însă să promovăm uh, ceea ce au făcut deja cei de la G20 și OCDE la nivel internațional. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte de apreciat acestui raportor, însă suntem departe în Europa de o adevărată democrație economică mai ales în adunările generale, unde, de exemplu, ar trebui să fie reprezentați și micii acționari, cel puțin măcar la uh, procentul de o, trei, un, o treime din uh, această adunare generală. În același timp ar trebui să avem și alegeri pentru ca să avem o reprezentanță directă a acționarilor uh, mici, pentru că aceștia sunt de fapt forța de muncă cea mai importantă și cei care uh, economisesc. Trebuie să le dăm mai multe putere acestora, trebuie să aibă mai multe puteri de, mai multă putere de exprimare și în adunarea generală, pentru că momentan este limitată această putere de exprimare într-o manieră ilegitimă. E nevoie să se creeze și mai multă transparență în uh, bugete, și uh, în uh, bilanțurile anuale și trebuie să ținem cont și de diferențele între statele membre care nu trebuie să fie uitate. Toate acestea însă uh, au putut să evolueze, dacă vor evolua cu adevărat și la punerea în aplicare, vor da mai multă încredere cetățenilor și consumatorilor și investitorilor, inclusiv cei instituționali, pentru că se va diminua sau măcar se va limita acea, acel fum care în continuare ne face să nu vedem clar ceea ce se întâmplă în multinaționale și în societăți. Mulțumesc, domnul Becker are cuvântul. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, Salut acest raport atât de important și salut uh, obiectivele foarte importante de implicare pe termen lung uh, a acționarilor. Salut de asemenea și evoluțiile pozitive de la ultima plenară și îmbunătățirile în textul legislativ. Este foarte important pentru mine ca deputat austriac ca structura de succes tradițională a, um, a managerilor și a Consiliului de Administrație să rămână um, o structură în picioare și totuși mi se pare că amendamentul 27 face corecturile necesare pentru ca lucrurile să fie bine repartizate. Este curios să vedem că și grupul socialist a încercat, de exemplu, ca Consiliul de Administrație deci acel organ care este obligat uh, să reprezinte și angajații la nivel legislativ să aibă uh, aceeași remunerație ca managerii, de exemplu. Cred că dreptul uh, acesta este întotdeauna mai bine plasat la Consiliul de Administrație decât la acționari pentru că consider că nu întotdeauna obiectivele acestora sunt identice, dar oricum direcția raportului este bună. Identificarea acționarilor trebuie de asemenea să țină cont de structurile tradiționale. Iar la raportarea country by country n-am vrea să fim împotrivă de principiu, dar trebuie să ne permiteți să ne aducem la cunoștință toate dubile, pentru că nu vrem să se ajungă la o tendință naționalistică sau naționalistă sau națională cu prea multă birocrație. Noi așteptăm la trilog ca acest lucru să fie într-adevăr considerat. Mulțumesc. Onorevole Steinbrück. Mulțumesc, doamna Steinruck are cuvântul. Sergio Coferati a îmbunătățit în mod considerabil propunerea Comisiei, iar raportul pe care îl avem acum îmbunătățește transparența în uh, conducerea întreprinderilor. Însă, din păcate, acest text nu este destul de bine orientat în ceea ce privește codecizia și întrebarea pe care vreau să o adresez colegilor liberali și creștini democrați este de ce atât de mult refuză uh, participarea angajaților, pentru că tocmai angajații sunt cei care au un interes deosebit ca întreprinderea să meargă bine și să meargă bine pe termen lung, să aibă un viitor asigurat. Este de asemenea foarte ciudat că adunarea generală la întreprinderile notate la bursă să trebuiască să voteze pentru, despre politica de remunerare la fiecare trei ani, pentru că aceasta creează un uh, echilibru uh, Uh, destul de unilateral între acționari uh, uh, și restul interesanților. Iar pe termen scurt, acționarii ar putea, de exemplu, chiar să pericliteze bunăstarea întreprinderii. Mulțumesc. Doamna von Storch are cuvântul acum. There is a blue card for you. A, e un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Doriți să răspundeți la el? Nu. Nu doriți. Bine. Nu dorește să răspundă doamna Steinbruck, așa că doamna von Storch are cuvântul. Da, mulțumesc. Vorbim despre secretul uh, fiscal pentru întreprinderi și trebuie să înțelegem că o mare parte din Europa dorește să elibereze secretul fiscal uh, în anumite țări, dorește să-l elucideze și, de fapt, întrebarea este ce facem cu acele întreprinderi care sunt după aceea total transparente. Trans- întreprinderile nu trebuie să dea socoteală neapărat societății civile, ci uh, acționarilor și uh, Ministerului Finanțelor. De aceea nu înțeleg de ce trebuie să facem, după cum a zis doamna Regner, într-adevăr uh, lumină peste tot în întuneric. Eu cred că totuși protecția datelor cu caracter personal trebuie să se întâmple. Um, în Finlanda, de exemplu, nu uh, se face o astfel de raportare decât o dată pe zi și se numește această zi uh, Ziua Invidiei în Finlanda. Astăzi văd că multă lume dorește această întreprindere de sticlă, dar probabil că poi mâine o să vreți și cetățeanul de sticlă. Eu nu sunt de acord cu niciuna din aceste două variante. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Breton. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, Domnul președinte, acest uh, text dorește înlocuirea mm, capitalismului financiar cu unul responsabil. Uh, investitorii pot să-și păstreze acțiunile pe termen uh, mai lung și nu trebuie să vizeze doar profitul pe termen lung. Textul dorește să identifice tocmai acționarii, pentru că acesta este un lucru bun care va duce la constituirea în cadrul fiecare întreprindere a unei liste cu, aso- cu um, acționari și asta pentru transparență însă trebuie să ne asigurăm că asta nu presupune nici costuri uh, excesive. Se încearcă, de altfel, și um, răsplătirea acționarilor care își păstrează acțiunile pentru o perioadă mai uh, lungă de 2 ani, dându-li se un drept de dublu vot. Acest lucru este foarte bun pentru că le permite salariaților, de exemplu, uh, să împiedice luarea um, controlului întreprinderilor de către întreprinderi străine. Practic, este un fel de patriotism economic. Domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, colegilor care au lucrat la acest compromis. Vreau să le mulțumesc foarte mult pentru că a fost posibil astfel să ajungem la o linie comună. Mai ales vreau să mulțumesc uh, lui Tadeusz Svifka, raportor din umbră, dar și raportorului Sergio Coferati. Mulțumesc foarte mult. Sunt convins că scopul de a avea o dezvoltare durabilă a întreprinderilor și o mai bună transparență este cu siguranță un scop uh, pe care l-au toate grupurile politice. Însă întrebarea este în ce măsură vom putea ajunge prin această directivă la aceste obiective. Și știu că, mai ales pentru raportor și pentru mulți din acest Parlament, există un punct esențial, e vorba de raportarea country by country. Și eu nu sunt specialist uh, pe tema audie, auditării, dar știu doar că în Comisia Taxe, săptămâna trecută, a venit un profesor pe drept fiscal care ne-a atras atenția că și prin raportarea country by country, de adevărat venea din Marea Britanie, știu, dar cred că e totuși reprezentativ uh, pentru mai multă lume și anume deci că prin raportarea aceasta de la țară la țară, la sfârșit se, nu pot fi uh, înregistrate transferurile între întreprinderi și problema cu marile concerne ale lumii este că nu că nu au transparență la nivel național, ci că nu știm exact cum, care e fluxul uh, brevetelor, fluxul lichidităților între filialele din diferite țări. Și cred că de aceea, pentru a avea mai multă transparență, este esențial să mai discutăm acest punct în mod special. Însă primul punct este deja un pas înainte și anume acest raport. Domnul Becker, colegul nostru, a spus și că este vorba de fapt de a găsi soluții adecvate care să poată să funcționeze în toate statele membre și există modele diferite între dreptul corporativ al tuturor statelor membre. Și cred că suntem de acord cu modificările făcute prin amendamente și că am făcut un pas înainte prin ele și vreau să rog de aceea raportorul ca împreună acum să căutăm posibilități suplimentare pentru a ajunge în final la un obiectiv comun. După părerea mea, cred că mai trebuie să mai facem câte ceva, dar eu zic că nu este imposibil. Mulțumesc, domnule președinte. Mr. Schwab, there is a blue card for you. Do you want... Domnule Schwab, aveți un cartonaș uh, albastru din partea domnului Frunzulică. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, domnul Schwab uh, a menționat investițiile pe termen lung și nevoia de a le stimula. Aș dori să-l întreb. Domnule Schwab, credeți că stimularea pe termen lung uh, a deținerii de acțiuni reprezintă cu siguranță o cale de a stimula investițiile pe termen lung? Poate sunt și alte căi de a face asta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, pentru întrebare. Cred că se poate spune că trebuie să facem, să dăm impulsuri pentru o serie de investitori, dar și în ceea ce privește reglementarea bonusurilor, bonusurilor îmi cer scuze, pentru ca să avem o bună um, gestionare a um, acestor acțiunilor pe termen lung care ar mai, uh, sunt sigur că mai există și alți pași eventuali că, despre care vom vorbi la trilog și de aceea nu pot să exclud sigur și alte căi acum. Vă mulțumesc oricum. Doamna Gil are cuvântul. Thank you. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este un pas important înainte, pentru că se ocupă de, de drepturile acționarilor, dar și de evaziunea fiscală. Uh, este unul dintre primele dosare uh, de colegislație în care noi, ca Parlament, avem un cuvânt de spus pe chestiuni fiscale. Cred că trebuie să fim uh, transparenți cu privire la taxele pe care le plătesc contribuabilii. Dacă aceștia respectă regulile, care este de fapt problema? Și sunt de acord cu experții care spuneau că raportarea de la țară la țară este o modalitate de a realiza acest lucru și este o prioritate de top pentru grupul nostru pentru a contracara evaziunea fiscală. Ce este important pentru acționarii majoritari? Ei bine, uh, este important uh, să uh, pună sub semnul întrebării deciziile fiscale ale administratorilor. Există colegi care vorbesc despre evaziunea fiscală dar trebuie să își transforme cuvintele în acțiuni. Cu toții vrem mai multă transparență pe aspectele fiscale mai ales că cetățenii de rând trebuie să-și declare veniturile și să plătească impozitele, să accepte tăieri ale tuturor serviciilor, în timp ce marile corporații scapă și plătesc puțin. Mă bucur că Comisia Jurii a făcut, um, a luat o decizie democratică și sper că mâine vom uh, vota în consecință. Mulțumesc, domnul Buda

Eu susțin uh, aceste acțiuni ale acționarilor uh, în uh, Europa. Bineînțeles, ca și acționari, trebuie să încercăm să aplicăm astfel de lege. În ceea ce privește această directivă, merge prea departe și a trebuit să avem un model mai flexibil decât acesta, care mie mi se pare foarte rigid. Cred că să garantăm că acționarii nu împiedică întreprinderile să favorizeze creșterea. N-ar trebui să ajungem la o contractare a profitabilității și activităților întreprinderilor. Trebuie să găsim în negocieri o soluție uh, împreună cu Consiliul. Trebuie să subliniez de asemenea că uh, sunt pentru lupta împotriva uh, evaziunii și a fraudei uh, fiscale. Trebuie să um, invităm și autoritățile să ia parte la acest efort. În această directivă trebuie să păstrăm un plafon. Până la urmă vorbim despre implicarea acționarilor. Trebuie să vorbim despre asta și în cadrul legislației fiscale. Iar aici trebuie doar să stabilim cel mai bun cadru de acțiune pentru acționari. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Un minut, domnul Tang. Îmi cer scuze, doamna președinte, există un cartonaș albastru. Uh, acceptați o întrebare în baza cartonașului albastru, domnule Benson? Bun, aveți 30 de secunde <laughs> la dispoziție. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doream să întreb pe domnul Bențe dacă nu cumva consideră că e important să fim siguri că există concurență echitabilă uh, între acționari, între întreprinderi, în baza raportului uh, de la țară la țară. Trebuie să uh, evităm, uh, într-adevăr, uh, comiterea de fraude fiscale în detrimentul altor întreprinderi. Aș dori să știu dacă nu cumva putem uh, beneficia de uh, sprijinul domnului Bențe în ceea ce privește raportarea de la țară la țară în cadrul acestei directive. Mulțumesc! mă gândesc că este suficient să existe transparență. Eu sunt pentru raportarea de la țară la țară, însă cred că uh, vom avea tot felul de directive care să meargă în această direcție. Prin urmare, în acest caz, trebuie să ne referim strict la dreptul acționarilor, nu trebuie să ne amestecăm în chestiune care țin de politică fiscală. Nu trebuie să um, cităm o serie de inițiative de fiecare dată. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul vorbitor este domnul Tang, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. LuxLeaks mi-a arătat că ne confruntăm cu o lipsă de transparență. Și ceea ce trebuie să facem acum este să ne concentrăm pe combaterea evaziunii fiscale. Scandalul LuxLeaks ne-a permis să ne concentrăm atenția pe acest lucru. Avem nevoie de mai multe informații, pentru că altfel transparența nu înseamnă nimic. Raportarea de la țară la țară este esențială pentru furnizarea de informații remunerația trebuie să fie una echitabilă, trebuie să existe o salarizare echitabilă. Acest lucru este foarte important, dar dacă nu avem informații, nu avem cum să apreciem cum stau lucrurile. De aceea este important să existe raportare. Transparența este importantă, dar putem să mergem și mai departe și aș vrea să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru că deja au făcut foarte multe progrese în ceea ce privește transparența. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Pirinski. Un minut. Thank you, Madam Chair. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că există un uh, principiu sau caracteristică uh, esențială în acest raport care trebuie recunoscută și anume Faptul că se oferă un impuls uh, foarte puternic uh, pentru uh, guvernanța corporativă responsabilă. Toate dispozițiile care au de-a face cu drepturile acționarilor uh, necesitatea de a avea raportări clare în ce privește remunerarea, costurile și profiturile, raportarea de la țară la țară, toate acestea sunt uh, practic uh, niște măsuri care au ca obiectiv obținerea unei uh, guvernanțe corporative de calitate care practic presupune îndepărtarea intereselor și stimulentelor pentru companii de parte, deci îndepărtarea lor de profituri pe termen scurt, astfel încât se pot servi interesele pe termen lung ale acționarilor și ale societății în general. Mulțumesc! Mulțumim pentru un minut și jumătate acum. Dacă nu mă înșel, un minut se cortează, doamna președinte, doamne Rozier. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, este important uh, să salutăm acest uh, raport. Bravo, bravo lui domnului Coferati pentru acest raport cu privire la drepturile acționarilor. Acesta este un text uh, care marchează progrese importante în ceea ce privește consolidarea guvernanței corporative și transparenței. Raportarea țară cu țară ne va permite să detectăm manevrele de optimizare fiscală. În fine, de acum taxele plătite în toate jurisdicțiile, inclusiv în paradisurile fiscale, trebuie să fie dezvăluite pentru că autoritățile să vadă unde se plătesc impozitele și asta împotriva tentației colegilor din dreapta acestui hemiciclu pentru a uh, scoate, pentru a elimina cerința de transparență. Dacă vrem să creăm locuri de muncă și dacă vrem să împiedicăm marile corporații să deturneze fonduri prin evaziune fiscală, trebuie să sprijinim această propunere. Sper că mâine aceste măsuri propuse de socialiști și democrați vor fi votate este un dosar care transmite un mesaj clar cetățenilor. Președinte, întrerupe. Aveați la dispoziție doar un minut. Acum următorul vorbitor, un minut, domnul Kofod. Øh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Costă bani să creezi uh, o societate care să funcționeze bine în ceea ce privește asigurările sociale. Toate acestea costă din uh, contribuțiile noastre totul se plătește din contribuțiile fiscale și mulți încearcă să comită fraudă fiscală, evaziune fiscală, însă unele întreprinderi au transformat această obicei, acest obicei într-un sport național și Există foarte multe riscuri legate de aceste practici care câteodată pot duce întregi țări la criza economică. Noi vrem să ne promovăm valorile și în fine avem uh, o luptă clară împotriva evaziunii fiscale, împotriva fraudei fiscale și vrem uh, tocmai rapoarte de la țară la țară pentru ca să fim siguri uh, unde curg aceste fluxuri de lichidități, cine câștigă banii și cum și cum arată profitul general ca să nu poată dispărea. Mulțumesc, doamna Gomez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 Aș dori să spun bravo domnului Coferati, bravo Comisiei Juri și bravo Parlamentului în cazul în care adoptă acest raport al domnului Coferati, pentru că acesta consolidează uh, dreptul uh, celor care doresc uh, să lupte împotriva, cu, împotriva evaziunii fiscale, corupție și așa mai departe. Este urgent să luptăm împotriva acestor fenomene, pentru că scandalul LuxLeaks ne-a demonstrat existența acestora. Trebuie să insistăm uh, pentru proiectul european și pentru dezvoltarea uh, altor state împreună cu Uniunea Europeană. Trebuie să insistăm și pentru armonizare fiscală. Din cauza unor politici de austeritate nu a existat mijloace prin care statele să poată acționa împotriva multinaționalilor uh, care ar trebui obligate să-și uh, publice uh, rapoartele de la țară la țară. E cazul să extindem într-o manieră obligatorie această cerință de transparență tuturor întreprinderilor multinaționale în toate sectoarele. Mulțumesc! Mulțumim! Un minut, doamna Dodds. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Există foarte multe elemente de salutat în acest raport, însă vreau să mă concentrez uh, și asupra raportării de la țară la țară, așa cum spuneau colegii aceasta le impune uh, multinaționalilor să raporteze cu privire la numărul de angajați și taxele plătite în toate uh, statele membre în care au operațiuni. Acest raport trebuie să fie public pentru că acționarii și alți investitori au nevoie de aceste informații pentru a lua decizii eficiente privind uh, plasamentele fiscale și financiare. În al doilea rând, uh, este important ca cetățenii uh, să aibă informații de bază privind operarea firmelor din propriile țări și, în al treilea rând, pentru că marea majoritate a companiilor furnizează deja aceste informații pentru că își au operațiunile într-o singură țară Autoritățile fiscale, ONG-urile ne pot uh, semnala cazurile de abuz. Haideți să profităm de această ocazie și să îmbunătățim situația pentru acționari, pentru alți investitori și pentru contribuabili mai presus de toate. Mulțumesc foarte mult. Avem foarte mulți vorbitori uh, la Catch the Eye. Dacă vă încadrați în timp, încerc să dau cuvântul tuturor. Îi dau acum cuvântul doamnei Șurian podpiram spremembe susțin uh, modificarea directivei cu privire la implicarea pe termen lung a acționarilor. Este vorba acum de faptul ca să se facă transparente toate documentele cu privire la fiscalitate, iar IMM-urile stau mai prost decât multinaționalele care vor putea transmite mai departe uh, profiturile lor în uh, paradisuri fiscale. Dacă vom uh, deschide conturile, însă, aceasta va duce la mai multă competiție, pentru că datele vor fi la dispoziția tuturor și vom ști unde este sigur să investești. Concernele multinaționale care operează și vor să opereze în Europa folosesc la maxim situația fiscală. Transparența este esențială și odată cu schimbarea acestei directive se va putea face ceva pozitiv pentru îmbunătățirea activităților uh, de depunere. Mulțumesc, domnul Caputo. Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri uh, Vorbeam despre nevoia de transparență pentru ca să se poată ajunge la o bună reformă economică. Acest raport contribuie, contribuie la uh, principiile de bona fide și la bona fide și la relația mai bună între um, administrație și lucrători. Este nevoie să se instaureze o climă mai plăcută, mai bună și mai constructivă iar claritatea cea mai, este cea mai importantă, claritatea informațiilor, care trebuie să fie corelată cu activități foarte importante până la toate nivelurile de participare. Toți acționarii au susținut investițiile lor de obicei. Aceasta arată în același timp și problema pe care o avem cu nivelul foarte restrâns de uh, oferirea informațiilor publice. Lipsa aceasta de claritate duce la reducerea investițiilor pe termen mediu și pe termen lung. Și deci consecința este că nu se ajunge la rezultatele financiare sau nefinanciare care, care și le-a propus o societate, iar tema acestui disclosure este una foarte importantă. Mulțumesc. Întrerupe președinta, doamna Tomasic are cuvântul acum. Izvjestitelj dobro prepoznaje pot... Mulțumesc. Raportorul a recunoscut pe bună dreptate nevoia de a uh, avea mai multă uh, transparență pentru companiile listate la uh, bursă. Nu știu însă dacă aceste obiective pot fi atinse prin cele sugerate în raport. Mai întâi, sunt foarte multe obligații de raportare pentru toți actorii interesați. Apoi, în ceea ce privește acționarii, e clar că au nevoie de anumite dispoziții pentru a conduce mai bine companiile, însă divulgarea informațiilor legate de identitatea tuturor acționarilor n-ar trebui să fie posibilă fără aprobarea expresă a tuturor celorlalți acționari. Apoi, în ceea ce privește implicarea pe termen lung, nu știu dacă este încurajată prin creșterea poverii administrative, ci mai degrabă ar putea fi încurajată prin crearea unui mediu de afaceri foarte uh, sigur, care să asigure predictabilitatea prin reducerea taxelor și prin dereglementarea pieței. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Iacovici, un minut gospođo președinte fără îndoială această dezbatere este una importantă iar criza ne arată că avem uh, nevoie de noi reglementări în ceea ce îi privește pe acționari uh, și societățile comerciale. Salut și eu acest uh, raport având în vedere amendamentele de compromis la care s-a ajuns. Sunt sigur că trebuie să identificăm uh, acționarii tuturor companiilor cotate la bursă și, de asemenea, avem nevoie de transparență, pentru că aceasta ne va garanta o situație mai bună în ceea ce privește frauda fiscală și evaziunea fiscală și toate celelalte lucruri despre care am tot auzit în ultimii câțiva ani. Uh, sunt de asemenea de acord că raportarea de la țară la țară este un instrument util pentru că țările au experiențe diferite. Și trebuie să ajungem la sinergii. Domnul Vigas acum. Prezent directiv pretend garantir un milion. Directiva docească rolul acționarilor în luarea de decizii la nivelul întreprinderilor și identifică uh, anumite îngustimi ale celor care uh, administrează întreprinderile câtă vreme aceștia vizează profitul pe termen scurt, uh, ignorând profitabilitatea pe termen lung. Această directivă este paradoxală uh, pentru că uh, ignoră practic faptul că acționarii sunt cei care își doresc beneficiile pe termen uh, scurt. Putem vedea asta în anumite conflicte care se nasc la nivelul întreprinderilor. Cât privește implicarea acționarilor, e bine, această directivă uh, aduce în discuție, practic, uh, situația contrară, soluția uh, pentru ca gestionarea întreprinderilor să fie făcută pe termen lung și pentru că această gestiune să includă transparența, uh, practic uh, e nevoie de implicarea salariaților și de luarea de decizii strategice la nivelul întreprinderilor. Uh, domnul Shelters. Mulțumesc foarte mult. Acum 15 ani, astfel de propuneri s-ar fi lovit de multă rezistență. Astăzi însă lucrurile stau altfel. Tocmai uh, am trecut printr-o criză financiară foarte dificilă, avem afacerea LuxLeaks și am uh, văzut și cât de mult folosite sunt paradisurile fiscale. În același timp, opinia publică s-a convins că este nevoie de mai multă transparență în uh, gestiunea întreprinderilor. Același lucru este valabil și pentru concernele multinaționale, care trebuie să ofere mai multă transparență. Trebuie să, se, uh, să existe mai multă transparență și des, despre uh, control și despre politica de remunerare. Și cred că dacă acest raport va fi un succes, așa cum a fost el gândit, de exemplu, de Comisia Europeană, um, atunci sper că acei actori care nu mai joacă după regulile care trebuie să poată să fie imediat identificați. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acest raport uh, prevede o mai bună implicare a acționarilor în politica întreprinderilor cu scopul de a îmbunătăți transparența și o mai bună guvernanță corporativă. La fel și uh, sunt prevăzute și pentru acționarii pe termen lung o facilități care pot să îmbunătățească situația. Există o lege în Franța din martie, um, la legea Florence din martie anul trecut, în care se vorbește despre o îmbunătățire a dreptului acționarilor uh, la politica de remunerare și uh, drepturi uh, de vot mai importante pentru ei. Însă există foarte multe critici în Franța față de această lege, dar și din partea Bloomberg au fost critici care spun că, de exemplu, voturile duble vor uh, favoriza unii acțio- pe unii acționari pentru că în Franța se poate ca acționarii minoritari să fie dezavantajați. Iar, uh, de asemenea, în Franța mai există o problemă că sunt favorizați investitorii instituționali, dar sigur că sunt multe probleme. Președinta întrerupe domnul Kelly. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că putem spune clar că acest raport merge în direcția potrivită, însă încă nu ne-am atins obiectivele. De exemplu, un aspect pozitiv este că se dă o importanță mai mare investițiilor în companii. Iar atunci când uh, opționarii sunt uh, implicați în companii, este cu atât mai bine, pentru că de multe ori se fac investiții în companii, după care companiile sunt uh, abandonate. De aceea trebuie să se asigure un sprijin permanent. Apoi este important să se pună presiune asupra companiilor, astfel încât acestea să își plătească taxele. Însă, cred că și comentariile făcute mai devreme trebuie să fie luate în considerare. Și mă refer aici la raportarea de la țară la țară, care nu face suficient de mult pentru a ne atinge obiectivele stabilite. Comisia trebuie să țină cont de vocea Parlamentului și să ne ia în serios. Mulțumesc foarte mult. Domnul Frunzulică, nu îl văd în uh, hemiciclu, așa că îi dau cuvântul domnului Moraes. Un minut. Mulțumesc. Domnul președinte, raportul uh, uh, Coferate sublinează mai multe aspecte. Mai întâi e dimensiunea socială a fiecarei companii. Un aspect foarte important, mai ales uh, la această cotitură în care ne aflăm, confruntați fiind cu această criză uriașă și cu uh, atât de mulți șomeri. În al doilea rând se sublinează transparența în modul în care funcționează Trebuie să știm cine sunt uh, acționarii. Trebuie să înțelegem care sunt uh, relațiile între acești acționari și uh, directorii întreprinderilor. La această etapă a procesului de globalizare există foarte multe întrebări încă. De exemplu, de ce investește o companie? De unde vine capitalul pentru investiții? Oare sunt bani ai companiei sau sunt bani spălați? Oare se promovează evitarea taxelor sau evaziunea fiscală? Uh, unde își plătesc multinaționalele uh, taxele, uh, ce pot face salariații unei întreprinderi. Mulțumim. Dăm acum cuvântul doamnei comisar Jurova pentru a rezuma dezbaterea. Mulțumim. Distinși membrii ai Parlamentului, vreau să reacționez pe scurt la comentariile cu privire la raportarea de la țară la țară. Vreau să fie clar un lucru. Uh, sunt uh, de acord uh, cu cei dintre dumneavoastră care au spus că avem nevoie de o mai mare transparență fiscală. De altfel, aceasta este și prioritatea Comisiei, alături de combaterea evaziunii fiscale și a optimizării fiscale. Comisia spune da, însă trebuie să gestionăm această problemă printr-o altă legislație. Și mă refer aici la directiva privind drepturile acționarilor. Noi lucrăm intens la noua legislație care se va concentra pe transparența fiscală. Așa cum spuneam și înainte, lucrăm acum la procesul de analiză. Avem nevoie de o analiză temeinică pentru a ne asigura că nu creștem povara administrativă, că vom scădea birocrația și că vom face acest lucru într-o manieră cât mai eficientă cu putință pentru a genera rezultate optime. Avem nevoie de ceva timp pentru a face acest lucru și așa cum spuneam și mai devreme, trebuie să planificăm um, și să pregătim uh, evaluarea de impact pentru primăvara viitoare. Aceasta este poziția Comisiei. Aș vrea de asemenea să vă mulțumesc tuturor pentru această discuție. Mulți dintre dumneavoastră au spus că aceasta este o directivă care poate crește competitivitatea și creșterea economică. Uh, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și uh, contez uh, pe sprijinul dumneavoastră și în continuare în uh, procesul de votare. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc acum. Îi dau cuvântul uh, raportului domnul Coferati timp de două minute. Grazie, președinte. Voglio ringraziare i colleghi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Vreau să mulțumesc colegilor care au intervenit nu numai pentru ce au spus, ci și pentru cum au spus, pentru că toată această activitate pe care am depus-o a creat o clim, un climat pozitiv în care obiectivele se îmbină cu soluția cea mai bună tehnică. Este vorba de o climă, de un climat de colaborare foarte bun, care nu era un lucru pe care neapărat îl așteptam, dar care s-a realizat datorită bunei disponibilități, inteligenței și bunăvoinței tuturor raportorilor din umbră și, după cum s-a văzut după aceea, și a colegilor de la plenară. Aș vrea să spun că obiectivul nostru rămâne acela care era conținut și în uh, propunerea comisiei, și pe care noi l-am, uh, de fapt, l-am îmbunătățit. Avem, pe de-o parte, un stimulent pentru investitori care se uită la întreprindere ca la locul în care se creează bogăție, în care se creează creștere și nu ca un loc de speculă. De aceea, pentru antreprenori, întreprinderea este o alegere pozitivă și trebuie să fie stimulată din principiu. Pe de altă parte, e nevoie de transparență, am spus-o cu toții. Transparența pentru combaterea fraudelor, pentru a combate ilegalitățile, transparența pur și simplu pentru a combate evaziunea și eluziunea fiscală și fraudele. Plata taxelor, plata impozitelor este o datorie, chiar dacă pentru toți este un sacrificiu, pentru toți cetățenii ca și pentru o întreprindere este un sacrificiu. Dar ceea ce este apoi uh, contrib, ceea ce se contribuie după aceea revine la comunitate prin politicile de protecție socială care de asemenea sunt și ele finanțate de acolo și acesta este un act de, de uh, conștiință civică, dar este mai simplu desigur când toată lumea participă într-un mod loial și contribuie la aceste sisteme. Aș vrea să vă amintesc în ceea ce privește country by country reporting-ul și vreau să spun acest lucru mai ales către doamna comisar, că raportul Kylie pe care l-am aprobat în uh, martie în Parlament prevedea ca raportarea country by country să fie activată printr-o revizuire imediată a directivei privind contabilitatea. Directiva cu privire la, la drepturi modifică această ultimă directivă și acum aceasta este directiva bună pentru introduce aceste noutăți și noi vom lucra împreună pentru a face acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult! And thank you to our rapporteur, colleagues. The debate is... Mulțumim raportorului, stimați colegi.